adresată comisiei ce este ratingul social de triplu a uh, și pentru aceasta am să dau cuvântul autorului respectiv uh, domnului handel pentru cinci minute. Mulțumesc, domnule președinte situația socială din europa necesită un rating AAA uh, în domeniul social este indubitabil și cu siguranță și Comisia este conștientă de această necesitate uh, pentru că șomajul în Europa este foarte ridicat, chiar dacă am asistat la o neînsemnată scădere. Uh, de asemenea, șomajul în rândul tinerilor este inacceptabil de mare și nu doar în așa numitele state eh, care sunt confruntate cu o criză un sfert din populația Europei trăiește sub pragul de sărăcie stabilit de OECD și eh, tinerii eh, dețin locuri de muncă precare în care oamenii, deși lucrează, sunt săraci. Da, se pare că și Comisia a înțeles acest lucru și are o inițiativă legată de acest rating social de AAA. Și Jean-Claude Juncker a vorbit despre acest proiect în octombrie. Chiar și raportul celor cinci președinți pentru finalizarea Uniunii financiare și monetare se bazează pe ocuparea forței de muncă. Deci, pentru uh, uh, uh, perioada următoare există o definiție pentru acest uh, uh, rating social. Trebuie să uh, facem față provocărilor sociale economice pentru a ne atinge obiectivele comune de ocupare a forței de muncă în cadrul strategiei Europa 2020. Acestea sunt în clipa de față angajamente și recunosc că și Comisia este angajată. Dar pentru problema socială și rezolvarea ei în Europa nu există o soluție simplă, nu există o soluție generală. Dar după ce a anunțat această intenție, Comisia nu a furnizat informații structurate și concrete privind acest triplu al social. Astăzi există o comunicare din partea Comisiei, dar, dragă doamnă comisar Tyson, din această informație structurată de astăzi nu înțeleg foarte multe lucruri, pentru că există încă multe lipsuri. Există, sigur, și afirmații de ordin general pe care oricare din noi în Parlament ar putea să le accepte, dar uh, unde avem, până la urmă, informația concretă? Cum definește Comisia acest triplu A pe plan social? Care sunt detaliile concrete legate de această concepție? Care sunt componentele? Care sunt obiectivele? În al treilea rând, care sunt mecanismele existente, procedurile noi, indicatorii eh, comensurabili eh, și în afara semestrului european pentru atingerea acestor obiective. În de asemenea, cum uh, vom uh, opera cu aceste instrumente? Care este foaia de parcurs detaliată pentru un asemenea triplu A social? Și în al șaselea rând, uh, cum vom ajunge la o convergență socială mai bună în sus, în baza unor standarde comune mai importante? Sunt întrebări și încă nu am finalizat lista de întrebări din partea comisiei mei. Ce do- dorește să întreprindă Comisia pe plan european și național pentru a ajunge la o convergență socială eh, mai eh, convingătoare și cum vom putea verifica progresele în acest domeniu. Și, în final, cum dorește Comisia să impună un asemenea triplu A social pentru întreaga Uniune Europeană și nu doar pentru Uniunea Economică și Monetară. Pentru că nu vrem să existe o Europa cu două viteze, un nucleu și statele marginale. Sunt întrebările care mă frământă și în final vreau să spun că situația socială este până la urmă chestiunea cheie decisivă pentru o Europa comună și solidară. Și de aceea uh, nu uh, putem să ne permitem să așteptăm până în martie 2017 să așteptăm o carte albă. De pe acum trebuie să vedem pași clari în direcția unei Europe sociale puternice. Mulțumesc pentru atenție. Artisan mr president honourable members of parliament într adevăr încă din prima zi de mandat un scop cheie al comisiei a fost acela de a crea o europă care să merite un triplu A social și pentru mine nu încape îndoială. E o ambiție, dar și un angajament. Eh, consolidarea economică a Uniunii noastre merge mână în mână cu ameliorarea vieții cetățenilor. Acesta eh, este modelul social european și o componentă vitală a economiei noastre de piață. Din punctul meu de vedere, Europa cu un triplu A social cere o creștere justă și locuri de muncă decente, de calitate, oportunități pentru toți și protecție pentru toți, uh, în întregul ciclu al vieții profesionale. Comisia a pus echitatea în centrul agendei sale și sunt convinsă că doar astfel, integrând mai bine considerentele sociale în toate politicile europene, doar așa vom putea obține o Europa socială. Comisia a făcut deja pași concreți pentru a se asigura că Europa merită un triplu A social. În semestrul european am aprofundat analiza ocupării și performanței sociale și am consolidat rolul partenerilor sociali la nivel european și național. Am făcut o evaluare de impact social în paralel cu negocierea uh, programului de susținere a Greciei și am făcut recomandări statelor membre pentru reintegrarea celor în șomaj pe termen lung. Acesta a fost adoptat în februarie, am propus, iar Parlamentul și Consiliul au acceptat rapid, să sporim prefinanțarea uh, pentru tineri cu 30%, ceea ce înseamnă un avans de circa un miliard de euro pentru acest program pentru tineri, ceea ce permite proiectelor, în ce privește um, uh, inițiativa Ocuparea Tinerilor, să demareze. Am adoptat propunerea pentru actul de accesibilitate, care va permite persoanelor cu dizabilități să aibă mai multe opțiuni și mai multe oportunități în viața lor. Apoi, noua platformă împotriva muncii nedeclarate va contribui la rândul ei la mai bune condiții de muncă în Europeană. În fine, regulamentul va permite celor care își caută un loc de muncă să o facă și în alte state membre și va facilita libera circulație a lucrătorilor. În plus, chiar astăzi am adoptat o propunere de revizuire a directivei de a lucrătorilor pe care am discutat-o mai devreme. Și încă multe alte lucruri sunt avute în vedere pentru 2016. Avem în vedere promovarea um, echilibrului între viața profesională și viața privată pentru părinți, atât femei cât și bărbați, apoi o agendă pentru competențe europene, pe care sperăm să o lansăm chiar în primăvară, mai mult decât atât, o evaluare inclusivă a directivei privind sănătatea la locul de muncă și intenționez să fac o propunere înaintea verii. În paralel cu aceste inițiative concrete, am lansat astăzi o consultare largă în ce privește uh, drepturile sociale europene. Președintele Juncker a anunțat această inițiativă în declarația sa prin starea Uniunii din luna septembrie. Iar consultarea părților interesate, inclusiv a parlamentelor naționale și, desigur, a Parlamentului European, este foarte pozitivă și vreau să vă invit pe toți să participați la dezbatere și de asemenea să ne prezentați poziția Parlamentului, dacă este posibil. Dorim să invităm partenerii sociali de la nivel național și european și, de asemenea, societatea civilă dorim să participe la această dezbatere. De ce un pilon al drepturilor sociale? Pentru că modelul social european este foarte important. Uniunea Europeană este astăzi cea mai mare economie din lume și majoritatea cetățenilor săi se bucură de standarde de trai foarte bune. Valorile europene s-au transformat de-a lungul timpului într-o serie întreagă de drepturi sociale stipulate în legislația națională și europeană și în drepturile fundamentale. Dar trebuie să examinăm modelul social european, să vedem dacă el mai este adecvat obiectivelor sale, pentru că suntem confruntați uh, cu provocări pe termen mediu și lung și de asemenea cu consecințele crizei și cred că e momentul să uh, verificăm dacă modelul nostru mai corespunde cu realitatea. Uniunea Europeană și afacerile sociale ale statelor europene trebuie verificate pentru a se vedea dacă sunt adecvate pentru viitor, după secolul 21 și este în mod deosebit important pentru zona euro pentru că știm că mai multă convergență, inclusiv politicile sociale și politicile pieței de muncă, sunt vitale pentru o mai mare reziliență și o mai bună stabilitate a Uniunii Economice și Monetare. De aceea, pilonul drepturilor sociale va fi, într-o primă fază, existent pentru statele membre ale zonei euro, dar și alte state sunt binevenite să adere la acest pilon dacă doresc să o facă. Domnule președinte, stimați deputați, am convingerea că această verificare dublă este cea mai bună soluție de a promova către un triplu A social. Inițiative concrete care răspund preocupărilor oamenilor și care au un impact real pe teren. Și deja am lansat mai mult de 10 dintre acestea și dorim să inițiem un proces de reflexie comun referitor la uh, dezvoltarea modelului nostru social în secolul 21, pentru ca acesta să funcționeze în continuare pentru oameni și să le ofere șanse și creștere tuturor. Și insist să vă invit să participați la această dezbatere, cred că veți avea un cuvânt important de spus și aștept cu nerăbdare această dezbatere. Mulțumesc! Caza, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Salut această inițiativă. Poate să fie o contribuție la bunăstarea cetățenilor noștri. Acest concept merită să fie explorat, dezvoltat. Conform tratatelor, printre altele, Uniunea Europeană are dreptul să ajute Uh, și să facă propuneri statelor membre în ce privește protecția lucrătorilor, condițiile de muncă, asigurări sociale, etc. Însă pentru a avea sorți de izbândă trebuie să se facă acest lucru în strânsă cooperare cu statele membre, cu regiunile noastre și pe baza unor definiții foarte clare și obiective foarte clare. Nu trebuie uitat că politica de coeziune europeană este esențială pentru o creștere omogenă și constructivă și pentru convergență economică și socială. Aspectele sociale trebuie să fie într-adevăr integrate în aceste demersuri. Nu trebuie să repetăm greșelile trecutului care ne-au dus la crizele pe care le cunoaștem și uh, au pus uh, sub uh, semnul întrebării multe dintre progresele pe care le-au cunoscut cetățenii noștri uh, de aceea trebuie ca indicatorii sociali trebuie să fie prioritari pe agenda socială europeană. Să folosim așadar acești indicatori ca un și mecanism pentru a lua măsuri uh, adecvate și la momentul oportun. Mulțumesc foarte mult, un minut și jumătate, doamna Steinruck. Ja, nach der Antritt... Da, după discursul introductiv al președintelui Juncker, aveam de la el și de la dumneavoastră așteptări mai mari. Și până acum ni se pare că s-a întâmplat mult prea puțin în domeniul social în Europa. Semestrul european social încă nu este realitate, Raportul celor cinci președinți nu a fost pus în aplicare și, de asemenea, lipsește o strategie cuprinzătoare de a combate uh, șomajul pe scară largă. Sigur că acum, la un an și jumătate de la declarația lui Juncker, au început să se contureze câteva propuneri, dar este, mai este mult până la acel triplu A social pe care îl așteaptă oamenii din Europa. Este nevoie de acest pilon social pentru că uh, și chiar de mai mult, pentru că acest pilon social propus de dumneavoastră nu e suficient pentru lucrători și lucrătorii se confruntă încă cu concurența salarială și cu dumpingul social. Trebuie să fie combătută munca precară, trebuie să fie combătut șomajul, să fie uh, eliminată sărăcia, să fie eliminată limitarea socială. Avem nevoie de definiții clare pentru asta, avem nevoie de uh, un salariu minim, de un venit minim, de implicarea partenerilor dialog social. Trebuie să luați dialogul social mult mai serios decât până acum. Și garanția pentru copii, de asemenea, este o măsură de combatere a sărăciei ca să ajungem realmente la un triplu A social. Și pentru asta, principiul plății egale la muncă egală trebuie să fie ancorat profund în politica socială a Uniunii Europene, în directivă, în acest pilon social și în coordonarea sistemelor sociale. Mulțumesc! Mulțumesc. A un minut, domnul Gheriche. Doamnă președinte, în uh, domeniul bancar, AAA se consideră cel mai bun standard uh, și uh, este acordat băncilor care pot rezista bine la o criză financiară. Salut ideea domnului Juncker de a introduce acest concept și în domeniul social. Astfel, politica socială capătă valoare. În Germania vorbim de o economie socială de piață. La un moment dat acest lucru nu era decât un concept, acum este o realitate în întreaga Europa, dar trebuie să fie susținut prin măsuri clare, pentru că altfel rămâne doar o expresie fără sens. Mă bucur că aici, în Parlamentul European, discutăm astfel de definiții și de expresii. Cum poate să arate un triplu A social pentru Europa? Ce trebuie să conțină? Cum trebuie să se schimbe Europa ca să-l realizeze? Eu sunt pentru această discuție și îmi doresc ca oamenii să fie implicați mult mai mult decât până acum. Și uh, trebuie să obținem o egalitate între tineri și bătrâni pe piața de muncă. Trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc! Două minute, domnul Calvet Ciambon. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, doamnă comisar. Încă o dată, bună seara. Cred că în momentul în care Comisia folosește un anume terminologie, trebuie să se gândească la cât de serioase sunt temele pe care le va trata. De aceea era foarte necesar să se definească foarte clar ce înțelege Comisia prin triplu A că să nu fie un simbol sau ceva de genul ăsta. Și eu cred foarte bine, cred foarte clar că vă pun cu spatele la zid ca să definiți foarte clar voința pe care o aveți. E, vreau să cred că este simbolul voinței de a crea o Europa socială care acum poate să salveze principiul Uniunii Europene. Și uh, din câte spuneți dumneavoastră, văd că nu veți o să faceți o variație pe triplu A, eu știu, AB minus, AB nu știu ce și o dinamică perversă, insuportabilă, care o să dureze 50 de ani și până la urmă ce agenție o să spună care este de fapt ratingul. În schimb, aș vrea să se stabilească priorități absolute care este drumul către o Europa socială mai bună vă, v-aș invita să faceți acest lucru și dincolo de ocuparea forței de muncă, să vorbim uh, despre ceea ce înseamnă pentru triplul A social și anume ocuparea totală a forței de muncă vorbim de sărăcie și de combaterea sărăciei astăzi, acum, vorbim de circulația studenților de Erasmus Plus uh, astăzi, acum. Și să nu uitați că protejarea lucrătorilor nu înseamnă că facem protecționism și încă ceva. Ce credibilitate va avea Comisia care apără triplu A, o Europa socială mai bună, în momentul în care cedează în fața domnului Tusk și a Marii Britanii? în ceea ce privește egalitatea de tratament și libera circulație. Mulțumesc foarte mult. Doamna Țimăr are cuvânt acum un minut jumătate. Doamnă președinte, doamnă comisar, în Germania și în alte câteva state membre am uh, avut o evoluție economică pozitivă în ultimii ani. Cu toate acestea, situația socială nu s-a ameliorat în niciunul din aceste state. Prognozele arată clar că nu există nicio legătură directă între evoluția Germaniei și situația socială a ocupării și de aceea aș dori să insist asupra faptului că pentru noi principala misiune, ceea ce trebuie să facem concret în Uniunea Europeană pentru uh, este să dăm o șansă acelor câteva sute de milioane de oameni care trăiesc sub pragul sărăciei. E foarte important să nu uităm că comunicările legate de piața de muncă sunt mult prea înguste. Trebuie să avem măsuri cu o bătaie mai largă. Avem nevoie de indicatori, de criterii calitative măsurabile pentru a putea combate sărăcia. Și nu este suficient să vorbim doar de creare de locuri de muncă, pentru că trebuie în același timp să vorbim și despre venituri minime, despre un salariu minim care să fie mai mare decât pragul sărăciei de asemenea, sărăcia la vârsta pensionării trebuie combătută. Nu ajunge să vorbim despre un echilibru între flexi flexibilitate și securitate. Când știm că Flexi-securitatea a fost în ultimii ani un pretext de a se crește numărul de locuri de muncă precare, inclusiv în Germania. Și astfel sărăcia în rândul celor angajați a continuat să crească. Deci vă rog frumos să nu vorbiți de drepturi minime, vă rog să vorbiți de drepturi fundamentale și să spuneți clar că fiecare om are în Uniunea Europeană aceleași drepturi fundamentale la securitate socială și la o viață fără sărăcie. Mulțumesc, spune președinta. Îmi pare rău că vă întrerup pe un subiect atât de important, dar avem limite de timp. Vă rog să mă scuzați și să respectați timpul alocat de acum înainte. Un minut 30, doamna Lambert. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc, doamna comisar. Discutăm de, despre acest uh, triplu A social, dar uh, poate că Europa socială nu este ceva așa de aproape de realitate. E bine că suntem inspirați astăzi de acest concept. S-a discutat recent despre PIB, despre modul în care putem să regândim acești indicatori. Europa socială a fost recent supusă unor atacuri în ultimele săptămâni și Parlamentul nostru știe despre ce este vorba și s-ar putea să avem niște demersuri contraproductive în domeniul social, având în vedere ce se petrece acum. În ce privește pilonul social uh, și consultarea pe care o preconizați, sperăm că multă lume va răspunde. Problema sărăciei este mare uh, dar marea problemă sunt și inegalitățile, pentru că sunt inegalități, inegalități care se reflectă și pe piața muncii, cu oportunitățile de locuri de muncă și multe provocări sunt aici și sper că toate statele membre vor fi implicate constructiv în acest uh, demers. Eu, ca și britanică, știu ce înseamnă asta. Apoi, punerea în aplicare a legislației pe care o preconizăm, ce se va întâmpla cu ea, cu Europa care dorește să meargă înainte și cea care nu prea merge înainte. E vorba de o serie întreagă de directive, o serie întreagă de acte legislative care ne așteaptă la cotitură. Mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate, doamna Agea are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, doamna comisar, nu cred că m-ați convins sau că am reușit ceva pentru că asistăm uh, la veșnica poveste și veșnica vorbărie cu care ne-a obișnuit Juncker. Ca de obicei, vorbiți despre triplu asocial ca și cum această etichetă ne-ar ajuta sau ar ajuta pe cei care suferă de foame în Europa astăzi, care suferă din cauza sărăciei, din cauza mizeriei și lucii și din cauza unor condiții groaznice în care locuiesc mulți, multe milioane de cetățeni. Nu e niciun fel de triplu A social. Dacă sunt probleme, trebuie soluții. Soluții pentru familiile care suferă de foame astăzi. Ne spuneți că da, aveți propuneri concrete în vizor. Care este ultima propunere a Comisiei Europeană de astăzi? să se modifice bugetul pe 2016 în Italia, Spania, România, Finlanda și Belgia. Din ce motiv? pentru că au avut uh, loc devieri foarte grave de la politica de austeritate. Iată ce triplu an ne cereți, reforme structurale și așa mai departe și vreau să vă reamintesc că nu aceste măsuri ne vor garanta supraviețuirea uh, milio a milioane de cetățeni care astăzi suferă de foame. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Martin are cuvântul. Uh, uh, Doamnă președinte, stimați colegi, doamna Zimmer, a adus pilonul social la același nivel uh, cu pilonul economic. Este noua marotă a domnului Juncker ca să dea o imagine a proiectului european uh, pentru cetățenii care sunt din ce în ce mai cei eurosceptici. Revirimentul acesta propune încurajarea uh, dezvoltării statului providențial pe două axe. În primul rând, măsurile care asigură mai multă protecție socială în statele membre și în același timp obiective comune care să asigure convergența socială în toată zona euro. Dacă pretextul acesta de a, a da o conotație socială semestrului european ar permite să impunem uh, statelor membre alte reforme sociale, economia rămâne de fapt primordială pentru a salva zona euro. Zona euro are o Europa socială cu două viteze, ci lucru care s-a spus. Ridicarea standardelor sociale va avea un impact negativ asupra pieței muncii pentru că va fi greu să se combine aceste obiective sociale cu politici în favoarea pieții mai performante, într-un context, să nu uitați acest lucru, de constrângeri bugetare drastice care se înnoiesc în fiecare semestru din 2007 și care s-a spus aici, duc la o sărăcie endemică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc cu minut și jumătate, domnul Zarianopoulos un triplu A social, un triplu A ă, este ratingul cel mai bun pentru agențiile economice, pentru bănci. Un triplu A social presupune respectarea unor criterii, ă, însă în criteriile acestea țin de o o adevărată măcelărie, cum am putea numi semestrul european. E vorba de locuri de muncă tot mai flexibile, care sunt utile pentru industrie, dar în niciun caz pentru crearea unei uh, dreptăți sociale în Uniunea Europeană. Ați auzit mai multe răspunsuri din partea Comisiei adresate Partidului Comunist din Grecia ajungem la concluzia că nu se respectă în niciun fel convențiile colective și negocierile lor și nici uh, fondul social. Avem lucrători care nu sunt protejați de niciun fel de garanții sociale și de niciun fel de asigurări. De exemplu, în Grecia suntem la al treilea memorandum și, practic, Uniunea Europeană pare să fie un soi de agenție, un fel de instanță care creează justiție socială, dar nu se întâmplă deloc așa. Se reduc salariile, se reduc pensiile, bonusurile sunt făcute zob și se încalcă și se ocolesc toate drepturile sociale. Mem statele membre ale Uniunii Europene cer uh, să se folosească refugiații, refugiații și migranții drept lucrători, drept până de lucru ieftină. E inacceptabil și trebuie să scăpăm de acest control al sistemului. Mulțumesc, un minut 30, doamna Mora Chartier. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, în 2014, atunci când președintele Comisiei Europene ne-a spus aici la Parlament uh, ce își dorește, cu acest concept și voința de a crea o Europa socială marcată cu triplu A, eh, am avut speranțe mari eh, aici, în această aulă, și speranțe mari au avut și popoarele noastre europene, iar foaia de drum pe care ne-ați detaliat-o numai ce, ne arată că lucrați zi de zi pentru a îndeplini acest obiectiv. Cifrele sunt în ușoară progresie, însă ne găsim în continuare la o cifră de 9% șomaj în Europa, mai mult, mult mai mult decât în America, în Statele Unite, iar șomajul tinerilor este de 20% și este un fenomen mult mai îngrijorător, mai ales în anumite țări, și 25% dintre cetățenii noștri sunt la limita sărăciei. Vedem că Europa Social înseamnă, bineînțeles, uh, inserarea pe piața muncii. Și vreau să vă spun astăzi aici că prima pârghie pentru această integrare socială și pentru Europa socială este Fondul Social European, este inițiativa pentru tineri, garanția pentru tineri, pentru tineret și sper că cu toții și prin programul pe care ni l-ați propus vom putea să uh, punem la punct aceste instrumente, aceste planuri, să mobilizăm statele membre pentru că pe ele trebuie să le implicăm pentru a clădi această Europa socială împreună. Europa socială este Europa ocupării, dar și Europa protecției sociale pentru fiecare dintre cetățenii noștri. Vă mulțumesc și puteți să contați pe sprijinul nostru. Mulțumesc. Urmează doamna uh, un minut și jumătate. Eh, eh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă comisar, și mulțumesc uh, Comisiei pentru această inițiativă. Sigur că va fi nevoie de foarte mult dacă dorim să obținem acest triplu A social în Europa. Mă întreb care sunt condițiile pentru atingerea acestui obiectiv în această perioadă când avem uh, criza migrației, când ne confruntăm cu un șomaj ridicat, cu restricționări ale libertă libertății presei, avem și o criză economică care e departe de a se fi încheiat. În același timp, partenerii sociali nu sunt implicați așa cum ar trebui ca să contribuie la rezolvarea acestor probleme. Nu se va putea fără ei. Nu putem să gestionăm această problemă numai prin politică și cred că experiențele din uh, acești uh, ultimi ani sunt uh, vitale, trebuie luate în calcul. Uh, există un raport care arată ce s-a întâmplat în statele afectate de criză care au fost gestionate de Troica și care au fost obligate să se îndepărteze de sistemul convențiilor colective de muncă. Aceste state se află încă într-o poziție mai proastă decât altele și asta tocmai pentru că partenerii sociali nu au mai putut să participe la procesul firesc. Așadar, trebuie să permitem libertatea lucrătorilor și, de asemenea, libera colaborare între sindicate, asociații patronale și guverne, ca totul să meargă ca înainte. Mulțumesc, doamna Lope Fontanie, un minut 30. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. S-au trecut foarte multe luni de când președintele Juncker ne-a vorbit pentru prima dată despre triplul A social. E adevărat că atunci când l-a anunțat, ni s-a părut o idee excepțională, dar cred că majoritatea deputaților am înțeles foarte clar că lucrurile vor fi destul de complicate și nu știm ce vom face. De aceea ar fi bine să avem o definiție clară a acestui concept. Cetățenii europeni s-au confruntat cu numeroase sacrificii în timpul crizei economice și financiare și de aceea pentru ei îmbunătățirea situației prevăzute pentru anul următor trebuie uh, să aibă loc în societate și să se uh, ducă către persoanele cele mai afectate. Dacă triplul la social înseamnă că Uniunea Europeană prin statele membre se va ocupa de o mai bună confluență socială, de o ocupare mai bună a forței de muncă, să fie binevenit. Pentru prima dată, semestrul european include o serie de indicatori sociali care arată foarte clar o mai multă atenție față de aspectele sociale. Totuși, pentru a ajunge la acest rating, avem nevoie de indicatori specifici care să poată analiza progresele realizate cele mai importante și să orientăm politicile europene către triplul A social când suntem de fapt departe de obiectivele strategiei 2020. Mulțumesc doamnei comisar Thyssen pentru explicațiile date și sper că această inițiativă va avea succes. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Un minut, Mulțumesc foarte mult. ce se întâmplă cu piața, piața europeană a ocupării. E nevoie de două locuri de muncă ca să-ți plătești uh, facturile. La ce servesc contractele de formare, de training pentru tineri în, în Spania, când această țară nu este de lucru? Și ce se întâmplă cu acei 95 de euro numai pe lună care sunt câștigate în anumite ateliere de confecții din Europa? aceste, acest pilon social, el trebuie să înceapă de undeva și Europa Socială înseamnă că și piața muncii se, se ridică înălțimea așteptărilor ehm, trebuie să fie o piață inclusivă și să dea oportunități tuturora. Nu toată lumea are 21 de ani, nu toată lumea este perfect sănătos toată viața. Uh, avem uh, de luptat împotriva inegalităților, împotriva sărăciei, trebuie să-i ajutăm pe uh, lucrătorii mai săraci, uh, să promovăm acordurile colective de muncă, partenerii sociali și nu trebuie să fie așa servicii de ocupare a la carte. Doamnă comisar, nu cuvinte, nu vorbe, ci fapte. Domnul Șogor, un minut și jumătate. Mulțumesc. Sunt de acord cu ambiția Comisiei de a însoți politicile economice și monetare uh, prin uh, măsuri sociale și salut aceste idei legate de performanța socială. Până la urmă și citesc ce a spus doamna Tyson, dezvoltarea economică și progresul social sunt strâns interconectate și uh, se susțin reciproc. În legătură cu definiția acestui triplu A social, eu subscriu pe deplin la ideea de a avea o economică puternică pe plan economic, o creștere echilibrată care să creeze locuri de muncă și să amelioreze viețile oamenilor. În același timp, sunt de acord că, uh, îndreptându-ne spre acest obiectiv, trebuie să evităm suprareglementarea creșterii și trebuie să ne asigurăm că atunci când introducem orice nou act legislativ, ținem cont de situația din diferitele state membre. Este necesar să fie protejate libertățile pieței unice și, de asemenea, să fie salvgardată competitivitatea europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Un minut 30, domnul Pirinski. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Doamnă comisar, cred că merită să ne amintim ce anume a spus președintele Juncker în octombrie 2014 înainte de instalarea comisiei și citez. Vreau ca Europa să fie dedicată devenirii pe chestiuni sociale triplu A și de asemenea să fie triplu A în sensul economic și financiar. Doamnă Tyson, întrebarea mea este următoare. Chiar credeți că această comisie în această perioadă a fost la fel de angajată, la fel de dedicată chestiunilor sociale față de cele macroeconomice și financiare. În cele spuse de dumneavoastră în iunie trecut la Luxemburg, la întrebarea va reporni Europa socială, a spus da cu voce foarte tare. Din păcate, cred că răspunsul este un nu definit. Pentru, pentru un motiv simplu motorul principal al activității Comisiei care se află în semestrul european este austeritatea. Este o presiune constantă de a ajunge la ceea ce se numesc uh, echilibrul economic, structural și bugetar, iar aspectele sociale și consecințele au luat locul al doilea, sunt acum pe locul al doilea. Mulțumesc, uh, doamna Roland, domnul Roland. Doamna comisar... Doamnă comisar, președintele Comisiei și-a anunțat ambiția de a vedea un triplu A social pentru Uniunea Europeană și atunci a transmis un mesaj clar. Trebuie să acordăm tot atâta importanță mizelor sociale câtă acordăm mizelor economice. Este chiar baza conceptului de economie de piață reglementată social. Această noțiune de triplu A indică o orientare și o voință, însă acum trebuie să îi uh, dăm și un contur mai clar. De ce parametri trebuie să se țină cont? De ce indicatori? Cum se evaluează progresul politicilor puse în aplicare? Pentru a merge în această direcție, Comisia ar putea, în mod inteligent, să se bazeze pe dispozitivele existente. Mă gândesc la organisme de rating social, cum este Vigeo în Franța sau Ares în Marea Britanie. Să meriți un triplu asocial implică să ai o legislație performantă, însă legislația nu e suficientă. Ca și pentru revizuirea directivei detașării lucrătorilor, este indispensabil să avem la dispoziție servicii de inspectare performante, care să poată să controleze, dar și să consilieze și să informeze părțile interesate. Este o miză esențială, esențială pentru credibilitatea Uniunii Europene și mai ales esențială pentru reconcilierea cetățenilor cu proiectul european. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru munca depusă. Mulțumesc. Un minut, doamna Gentile. La politica deve offrire... Politica uh, pe care noi uh, o conducem în domeniul social trebuie să fie una foarte ambițioasă. Ce se întâmplă cu calitatea, cu nivelul de trai al femeilor, copiilor, bătrânilor noștri, al șomerilor noștri? Sărăcia înseamnă mai puțină creștere. Deci Comisia Europeană trebuie să aducă răspunsuri concrete și rapide, având în vedere că dacă nu o face, uh, atunci cetățenii noștri consideră că nu face decât o propagandă obositoare. E nevoie de drepturi și de oportunități, mai ales pentru cei mai vulnerabili. Și trebuie să se facă, să se ia măsuri cât mai curând posibil, fără a tergiversa. Să nu uităm că există sentimente ostile uh, față uh, de acești noi uh, săraci care bat la ușile Europei. Și aici trebuie să dăm răspunsuri și lecții de pace, democrație și civilizație. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Sander, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar în 2014, președintele Juncker declara că dorește triplu A social pentru Europa. Declarația aceasta a început această dezbatere și cred că la mai bine de un an de atunci foarte mulți dintre noi considerăm că este indispensabil să dăm o față socială Uniunii Europene. În momentul în care am spus aceste lucruri, întrebarea continuă să existe când o să dăm o față socială Europei. În ceea ce mă privește, cea mai bună protecție socială este să avem un loc de muncă un loc de muncă demn, un loc de muncă remunerat așa cum trebuie. Asta înseamnă două lucruri. În primul rând, concetățenii noștri să aibă toate instrumentele necesare pentru a intra pe piața muncii, adică competențe, limbi străine și mijloacele de a fi mobili, concetățenii noștri uh, trebuie să aibă aceeași arme cu toții, fără concurență neloială și fără asemenea curse sociale. Totuși trebuie să permitem și întreprinderilor să fie, industri, fie că sunt ele industriale, artizanale sau agricole, să creeze locuri de muncă, ceea ce trece printr-un cadru de reglementare favorabil care le încurajează să investească și, să uh, inoveze. În spatele acestui triplu A social, în spatele acestui slogan, Europa trebuie să-și poată uh, reînnobila blazonul după ce a fost un continent care îi face pe cetățeni să se îndoiască și care i-a dus în stare de pre- precaritate. Europa trebuie să se uh, în pace cu toată lumea. Ghion Balas acum cuvântul, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă comisar. Într-adevăr, e nevoie de indicatori pe plan economic, dar și social, ca să putem să evaluăm situația. Și aș vrea să vă prezint o convingere a mea. Atunci când avem o piață internă liberă, cu circulația lucrătorilor funcțională, dacă în același timp nu avem o neconvergență socială, trebuie să fim conștienți de faptul că fără convergență piața uh, unică este periclitată. Este nevoie de un proces de convergență socială pentru că fără el chiar Uniunea Europeană va fi periclitată. Drepturile Uh, europene se vor pierde și uh, naționaliștii vor câștiga teren ca și eurofobii, mai mult decât astăzi. E nevoie de două propuneri, chiar dacă la început poate veți fi minoritari, poate nu vă va asculta Consiliul. Măcar propunerile vor exista, Parlamentul le va putea prelua și vom putea lucra cu dumneavoastră. Uh, și în cele din urmă trebuie să începeți prin stabilirea de priorități. Poate că la început nu vom putea avansa toți 28 în același ritm. Avem zona euro, zona euro trebuie să înceapă și toți ceilalți vor urma. Doamnă Tyson, acest triplu asocial trebuie să se transforme din vorbe în fapte și într-o metodă. Mulțumesc, 1 minut 30, doamna Tomț. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar, este foarte important de știut că chestiunile sociale vă preocupă în înaltă măsură și, într-adevăr, acest triplu A social, acest concept, uh, sintetizează tot ceea ce ne preocupă astăzi, probleme de educație, de ocupare, o mai bună coordonare a sistemelor noastre de asigurări sociale. Și ne este este foarte important uh, astfel să sprijinim uh, inițiativa de creere a unui pilon social de drepturi sociale. Europa a fost dintotdeauna și rămâne un model pentru drepturile sociale și va trebui ca ea să își păstreze acest primat în lume. Pentru asta însă va trebui să îmbunătățim sistemul nostru în continuare, deci, și să avem uh, o îmbunătățire marcantă a lui chiar. Sunt convins că acest pilon cu drepturile sale sociale va contribui în acest sens. Însă, bineînțeles că multe întrebări încă nu și-au găsit răspunsul, de pilde cum va funcționa sistemul acesta cu triplul A. Iată de ce eu uh, vreau să uh, Repet uh, uh, întrebarea care a fost adresată Comisiei și aștept răspuns cu uh, nerăbdare, doamnă comisar. Domnul Zăronato, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Această dezbatere este foarte importantă pentru a spune că orice tentativă de a zice că Europa este numai economia sa este o tentativă care trebuie să fie respinsă cu hotărâre. Nu poți să construiești în Europa numai o piață, ci o politică socială și economică împreună. E nevoie de indicatori sociali obligatori, care, bine, obligatorii, care trebuie să fie uh, concepuți împreună cu sindicatele și să consolidăm dialogul social pentru a combate dumpingul social și pentru ca drepturile fundamentale să fie mai importante decât libertățile economice. Toți lucrătorii trebuie să au aceleași posibilități de a-și îmbunătăți uh, nivelul de viață, nivelul profesional și uh, Uh, pentru oricine care trăiește în Uniunea Europeană. Pentru asta e nevoie de un salariu minim european definit prin acordul cu părțile sau cu partenerii sociali care să elimine diferențele care mai persistă astăzi. De asemenea, este foarte important ca Comisia Europeană să se angajeze mai mult și cât mai curând posibil pe tot ce înseamnă impactul pieței unice digitale asupra ocupării și asupra protecției sociale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Urmează acum domnul Lavrie, un minut și jumătate. Madame la Présidente. Doamnă președinte, doamnă comisar, dragă Mariana Tyson, stimați colegi, triplu A social menționat de Jean-Claude Juncker în octombrie 2014 a fost lansarea unei noi dinamici sociale, o convergență între statele europene. În domeniul acesta, Europa trebuie să fie exemplu. Europa socială nu trebuie să rămână o utopie dacă nu putem să avem un cod al muncii la fel pentru toate cele 28 de state membre, să avem drepturi comune și criterii de referință comună pentru lucrători. Convergența aceasta ar fi o manieră de a lupta împotriva dumpingului social, o reacție la disfuncționariile din societățile noastre. Doamnă comisar european, știu că ați luat uh, acest dosar uh, pe care l-am discutat înainte și anume detașarea lucrătorilor, cum și-ați lucrat la el cu multă forță. Pentru a avansa către Europa Socială trebuie să depășim de cadrul actual al semestrului european și trebuie să relansăm dialogul social european așa cum a fost el imaginat de Jacques Delors, fostul președinte al Comisiei Europene. În țara mea, în Franța, protecția socială și drepturile lucrătorilor nu sunt vorbe goale. Totuși, să nu facem ca în Franța la nivel european uh, ideea aceasta, eroarea de a aduna foarte multe reguli uh, grele pentru întreprindere. Trebuie să fim clari și preciși în ceea ce privește esențialul. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut și jumătate, domnul Gutierrez Prieto. Mulțumesc, doamnă președinte! Doamnă comisar, acum un an și jumătate Jean-Claude Juncker vorbea aici de conceptul de triplu A social și vreau să vă reamintesc ceva. De ce a adus în discuție acest concept? Pentru că trebuia să schimbe. Dinamica trebuia să le arate polit cetățenilor domnului Barroso că s-a schimbat ceva, pentru că se produsese o dramă socială în Europa a apărut conceptul de triplu A social tocmai pentru a spune că intrăm într-o epocă nouă în care cetățeanul va fi esența politicii europene. Peste un an, triplu A social este un concept gol pe care trebuie să-l umplem de conținut fără a pierde timp și de aceea vă spun trei lucruri fundamentale. În primul rând, un cadru european de salariu pentru salariu minim pentru a pune capăt sărăciei lucrătorilor. Apoi, siguranța locurilor de muncă muncă în Europa și, și apoi în al treilea uh, lucru o rată de incluziune socială în toată Europa. Sunt chestiuni elementare pentru a umple de conținut acest concept și pentru a arăta cât de bun este modelul social european pentru milioanele de cetățeni europeni. Mulțumesc foarte mult! Un minut și jumătate acum, doamna Șoidrova are cuvântul. Děkuji. Vážená paní komisař. Mulțumesc. Doamnă comisar, am ascultat cu mare interes uh, explicațiile dumneavoastră privind uh, conceptul de triplu A social și înțeleg că trebuie să fie vorba de standarde sociale foarte ridicate în Uniunea Europeană folosind uh, pentru acest scop politici noi, dar și politici existente și ați numit câteva dintre aceste politici. Aș dori să pun accentul pe faptul că trebuie să se uh, susțină echilibrul între viața profesională și viața de familie. Cred că familiile tinere sunt cele mai discriminate în societatea de astăzi. Trebuie să investească în copii și copiilor reprezintă viitorul nostru european. Eu mă întreb cum îi vom susține pe acești părinți tineri. Sunt colegi care cer o protecție sporită a lucrătorilor, o detașare sporită a lucrătorilor și acelora vreau să le amintesc că avem nevoie de angajatori uh, competitive, avem nevoie de companii competitive și deci este nevoie pentru asta de un mediu legislativ transparent și, și stabil. Așadar, aș dori să spun că dacă doriți să revizuiți directiva detașării lucrătorilor, acest lucru va trebui făcut într-un mod în care să se păstreze mediul competitiv. Domnul Simon. Mulțumesc, doamnă președinte. Comunicatul de preț al Comisiei în ce privește pilonul social spune că vorbim de un document de referință uh, cu tentă legală care reprezintă principalele uh, idei uh, ale UE, uh, dar nu se va aplica în 19 state membre. Iată ce principii interesante, dar milioane de, sute de milioane de cetățeni nu vor beneficia de el și nu știu, bine că Juncker nu a scris vreun tratat de filozofie uh, Uh, sau ceva, vreo predică de pe munte că cine știe ce s-ar fi întâmplat, că s-ar fi putut ca și cele zece și cele zece le zice porunci s-ar fi transformat în cu totul altceva astăzi. Este foarte clar că toate aceste lucruri trebuie să se aplice tuturora, dacă nu, nu este decât un fel de balon de săpun, doar praf în, în ochi și nimic, nimic concret pentru noi, socialiștii, și ne pierdem vremea de pomană. Și dacă așa stau lucrurile, la un moment dat trebuia să se menționeze și locurile de muncă de calitate. La mine, circunscripție, în West Midlands, am uh, foarte mulți cetățeni care sunt la limita exploatării cu acele contracte cu zero ore și, și asta trebuia să se discute în acest document. Mulțumesc foarte mult, domnul Van den Kendelar voorzitter mevrouw de commissaris als een van de jongste parlementsleden. mulțumesc foarte mult doamnă comisar. Sunt tânăr, un tânăr deputat european, coordonator al PPE, însă mă voi referi la chestiunea tinerilor în cadrul acestei politici europene. Pentru generația mea, piața unică și avantajele acestei piețe Uh, sunt chestiuni care vin de la sine. Totuși, ținând cont de criza financiară și criza monetară, suntem cei care am moștenit o situație foarte delicată, iar generația mea trebuie să aibă un mesaj foarte clar și anume că identitatea europeană nu este definită de economii, ci de esența socială pe care o avem Trebuie deci să îi motivăm pe tineri, să-i stimulăm și pentru a face acest lucru trebuie să ne străduim foarte mult, chiar dacă piața muncii nu este ușoară. Unul din cinci tineri nu are loc de muncă. Inițiativa pentru uh, ocuparea tinerilor a permis Comisiei să lanseze o mișcare cu un oarecare succes. Dar uh, un ghiocel nu face primăvara și agenda aceasta, agenda noilor competențe, ne permite să examinăm cu multă atenție mobilitatea și mobilitatea trebuie să fie și ea examinată. Avem nevoie de Europa socială în care toți cetățenii au aceleași drepturi. Stimați colegi, nu trebuie să fim generația de sacrificiu, trebuie să punem accentul pe aspectul social. E o responsabilitate pe care o avem cu toți astăzi aici. Mulțumesc și acum intervențiile spontane. Sunt cinci vorbitori, un mitor exact, vă rog. Doamna Iacica Uiecica pani przewodnicząca! doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, mă bucur că putem discuta despre un triplu A în domeniul politicilor sociale astăzi. Și e important că doamna comisar ne-a explicat ce înseamnă acest triplu A, ce obiective presupune și ce obiective de modificări legislative are Comisia. Este foarte ambițios acest plan, dar nu vom reuși să-l punem în aplicare dacă nu răspundem la anumite întrebări. Trebuie să ne amintim că politica socială influențează direct calitatea vieții cetățenilor și este nevoie de o abordare responsabilă din partea statelor membre și a instituțiilor europene. Noi trebuie să ne străduim să obținem o coeziune maximă în politicile sociale din statele membre, care vor permite mm, sporirea competitivității, dar și a inovării și a eficienței muncii. Acest lucru poate fi obținut făcând diferite modificări de politici în statele membre. Știm care sunt uh, provocările și trebuie tocmai de aceea să introducem noi elemente pe piața de muncă. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, spune doamna Ward. Îndemn Comisia să se gândească la cele două rapoarte pe care noi le pregătim aici la Parlament, uh, suficient de pertinente. E vorba de uh, țintele antisărăcie în comunități și sărăcia din perspectiva feminină. Avem nevoie de uh, mult angajament pentru a îndeplini aceste obiective antisărăcie și asta înseamnă un accent foarte puternic social în semestrul european și un mare accent pe dimensiunea de gen și spun asta cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Femeile suferă mult, mult mai mult de sărăcie, de excluziune socială decât bărbații și atunci când abordăm acest, acest subiect în rândul femeilor, toată lumea are de, uh, de câștigat. Trebuie să abordăm problema inegalităților de gen dacă este ca lupta împotriva sărăciei să devină o realitate astăzi în Europa. Mulțumesc, domnul Marias. Are un minut, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Triplul A social al domnului Juncker a dat greș. Toată Europa este cuprinsă de șomaj, de sărăcie, 25% din tineri n-au loc de muncă, 25% șomajul este doar în Grecia. Dacă avem vrem un triplu A social, avem nevoie de trei lucruri. Un uh, salariu minim, uh, și niște beneficii, niște ajutare de șomaj minime. Trebuie, numai așa putem merge pe direcția pe care o dorim, iar în ceea ce privește Marea Britanie, faptul că rămâne sau nu în Uniunea Europeană, toate acestea nu fac decât să distrugă țesătura socială a Uniunii Europene, pentru că toți cei din Marea Britanie care lucrează în Uniunea Europeană, ce drepturi vor avea ei dacă pleacă din Uniunea Europeană? aceste persoane vor fi tratate într-o manieră care va fi discriminatorie dacă se întâmplă așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, cu definiția aceasta se pare că dăm impresia că administrația Juncker încearcă să ne dea, eu știu, vorbe goale. Tripla social, care pare să fie un plan firm, este de fapt o improvizație făcută din mers. Uh, și avem fel și fel de nume pentru a merge pe aceeași cale a austerității. Dimensiunea socială a Uniunii Sociale și a Uniunii Economice și Sociale distruge condițiile sociale sau că nu se poate aplica nicio politică sau că este ineficientă, cum ar fi cea a garanției pentru tineri Uh, acest triplu social a fost un lapsus pentru că nimeni nu s-a gândit la ce se va întâmpla în capitale cu aceste măsuri. Ne gândim la ce vor servi aceste măsuri pentru cetățenii europeni. Problema calității locurilor de muncă este la fel de gravă ca și cea a șomajului și dacă nu creăm locuri de muncă însoțite de drepturi, vom pune în pericol susținerea statului social și fiscal. Mulțumesc! Vă rog, timpul este un minut. Domnul Heckman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În octombrie 2014 am uh, ascultat cu mare satisfacție declarația domnului Juncker în care a apărut prima dată acest concept de triplu A social. Și doresc și eu să mă pronunț pentru o creștere economică armonioasă care nu se poate realiza decât prin acțiuni paralele uh, menite să amelioreze situația socială și situația ocupării în rândul cetățenilor. Dar vă rog să țineți cont de faptul că ratingul social trebuie să fie mai mult decât un obiectiv general. Sunt de acord cu antevorbitorii mei că avem nevoie de un plan specific pentru atingerea acestui triplu A. Trebuie să realizăm indicatori măsurabili și ușor de monitorizat, care, uh, după care să ne măsurăm progresul. Sperăm ca Comisia să vină cu propuneri în acest sens. De asemenea, acțiunile menite să ducă la atingerea acestui triplu A trebuie să acopere toată Uniunea Europeană și nu doar zona euro. Domnul Donano. Micro. Cu microfon, vă rog. Comisia pune accentul pe această concurență liberă și neprimejduită, nemijlocită, ca și bază pentru proiect, progresele sociale. Astăzi concurența aceasta nu e deloc liberă, nu e deloc uh, echitabilă, pentru că sistemele noastre sociale sunt foarte diferite de la o țară la alta. Directiva privind detașarea lucrătorilor nu se ridică în înălțimea așteptărilor sociale vorbim și mai mult creează probleme decât le rezolvă. Și, de pildă, observăm că avem această criză agricolă care, din pricina concurenței și din pricina lucrătorilor detașați, uh, de fapt e vorba de crize care se potențează reciproc. Astăzi trebuie ca în Europa să armonizăm mult mai mult legislațiile noastre din domeniul social și, în final, aș spune că nu trebuie să uităm să uh, armonizăm legislațiile noastre fiscale, pentru că în Europa asta este problema, de fapt două probleme, probleme sociale și fiscale. Mulțumesc, domnul Polceac. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vorbesc despre altceva inițial, dar antevorbitorii m-au provocat să schimb ce am de gând să spun. Eu mă gândesc că exact opusul este adevărat. Sporirea competitivității, a concurenței, va duce la sporirea nivelului de protecție. Nu o Europa puternică din punct de vedere economic va reuși să asigură o protecție socială mai bună. E clar că nu. În ceea ce privește nevoile statelor membre, ca ceilalți, uh, spre deosebire de ceilalți vorbitori, cred că este important să asigurăm uh, o marjă de manevră statelor membre. Cea mai mare amenințare pentru standardele de protecție socială este dacă avem legi prea specifice, prea restrictive și dacă nu dăm statelor membre această marjă de manevră. Mulțumesc și acum o invit pe doamna comisar Tyson să răspundă la cele spuse. Mulțumesc, Eh, mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Doresc să vă mulțumesc eh, tuturor pentru bogăția acestei dezbateri. Multe observații mi-au confirmat faptul că susțineți ideea unui triplu A social cât mai extins. Dar constat de asemenea că doriți să se stabilească foarte precis ce măsuri trebuie adoptate, ce este necesar și ce nu și cred că trebuie împreună să uh, ne apucăm de treabă. Și sigur vor fi și câteva probleme la care nu ne așteptăm. Ca și mine, sunteți preocupați de consecințele crizei. Se constată o uh, sporire a sărăciei în Europa, deși evident că obiectivul nostru era reducerea acesteia. Criza a dus la o uh, extindere a sărăciei. Din fericire, șomajul la tineri scade lună după lună Însă mai rămân multe de făcut. Pentru ca tinerii care își caută un loc de muncă să și găsească. E vorba de șomajul de lungă durată, este o mare problemă și aceasta. Și vedem pe piața muncii că cu cât piața este mai segmentată, cu atât situația este mai gravă. Și nu putem accepta așa ceva. De asemenea, intenționăm să uh, facem eforturi tot mai mari ca să combatem aceste fenomene. E foarte important să înțelegem fenomenele și mizele. Sigur că am avut o criză, dar de la criză încoace lumea nu a stat în loc. Avem noi provocări, societatea, economia, piața muncii se confruntă cu noi provocări și trebuie să ne gândim la evoluția demografică, la evoluția structurilor familiale, la modificarea structurii populației, la economie, la piața muncii, la digitalizare, la globalizare, la noile modele de lucru. Acestea sunt doar câteva exemple, de asemenea există noi modele de afaceri și nu putem să uh, ne opunem acestora. Sigur că nici nu trebuie să ne opunem acestor evoluții, Trebuie doar să ne adaptăm și să ne asigurăm că politica socială îi slujește pe cei care au nevoie de protecție, mult mai mult acum decât în trecut. Trebuie să venim cu un răspuns care să permită reintegrarea pe piața de muncă a celor care au părăsit-o pentru o perioadă. E nevoie de asemenea de mai multă convergență pentru că se știe bine că inechitățile sociale dăunează creșterii economice. Lipsa de perspective are legătură cu sporirea divergențelor, deci e nevoie de mai multă convergență, iată un obiectiv foarte important. Sigur că nu e ușor să se răspundă la toate aceste întrebări. Egalitatea de șanse, accesul egal la ocupare sunt chestiuni pe care trebuie să le analizăm. La fel și competențele, nu e vorba doar de competențele tinerilor, e vorba de pregătirea pe tot parcursul vieții, vieții E vorba de consolidarea competențelor, trebuie să ne obișnuim cu tot, toate aceste concepte, trebuie să ameliorăm protecția socială, securitatea socială. Toate aceste lucruri nu depind de uh, validitatea unui regim. Trebuie ca regimurile să fie adecvate, eficace și să combată riscurile. De asemenea, trebuie să impunem condiții de lucru decente. Și toate acestea nu pot fi rezolvate doar la nivel european. Sunt și statele membre implicate. Trebuie să colaborăm la toate nivelurile și să găsim o viziune comună ca să dăm un răspuns comun la toate aceste provocări. Nu este vorba doar de un dosar care să fie rezolvat prin simțul responsabilității politice. Sigur că există această responsabilitate, dar avem nevoie și de partenerii sociali și mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la acest lucru. Partenerii sociali ne vor permite să punem un diagnostic, să găsim cele mai bune soluții și să le punem în aplicare în teritoriu. Iată o muncă care va trebui făcută în comun, împreună cu partenerii sociali, cu responsabilii politici și vreau să invit pe toți cei implicați să examineze acest document lansat astăzi. Îi rog să citească cu atenție propunerea noastră pentru că explicăm clar ce înțelegem prin pilonul european al drepturilor sociale. Vă invit și pe dumneavoastră să-l citiți și să citiți și anexele unde se arată ce presupune exact acest pilon social se fac anumite sugestii și mai există și niște documente de lucru în care se face bilanțul achiului social, a, bilanțul dreptului primar, dreptului secundar, dreptului internațional. Abordăm și instrumentele de finanțare disponibile. Și astfel, statele membre Uh, vor trebui să-și aducă contribuția la punerea în aplicare a tuturor acestor prevederi. Analizăm și tendințele economice specifice într-un document inclus în acest pachet. Vă invit să citiți toate aceste texte, i-am invitat și pe parlamentarii naționali și pe cei din guvernele statelor membre și de asemenea pe partenerii sociali de ambele părți ca să mm, uh, putem toți împreună să elaborăm un plan ca să ne îndreptăm mai uh, Uh, cu forță spre viitor ca să avem o Europa socială, cum a spus domnul Van den Candelare, o Europa care să ne permită să trăim mai bine și în care să trăiască și copiii noștri mai bine pe viitor. Este necesară această economie socială de piață și dacă vom reuși, înseamnă că și merităm acest triplu A social. Și nu pot decât să repet ceea ce am mai spus, trebuie să ne asigurăm că există creștere economică, trebuie să o creăm dar această creștere economică trebuie să antreneze și crearea de locuri de muncă, locuri de muncă de calitate și de asemenea o bună protecție socială a cetățenilor. Aceasta este misiunea noastră, nu e vorba doar de cuvinte goale, nu e vorba de uh, promisiuni vane, trebuie să îndeplinim realmente această misiune, trebuie să ne apucăm de treabă la modul cel mai serios uh, și pentru asta pilonul uh, drepturilor sociale pe care îl lansăm astăzi este cel mai bun început. E o dezbatere extinsă, noi ne și dorim să fie cât mai extinsă și uh, Sigur că unii spun că Europa socială nu există, că a pierdut trenul. Să știți că eu lucrez de mult timp la Uniunea Europeană, am fost și deputat european și cred că s-a făcut până acum foarte multă muncă de pregătire ca să putem lansa o dezbatere de amploare privind Uniunea Europeană Socială a viitorului. Haideți să ne suflecăm mânecile și să trecem la treabă împreună și atunci vom reuși să uh, capitalizăm rezultate pozitive și cei care vor veni la noi vor găsi o Europa unde e bine, unde se trăiește bine, unde există egalitate de șanse și cei mai defavorizați sau cu mai, puțin, uh, mai puține competențe sau care au făcut greșeli în tinerețe reușesc totuși să uh, trăiască alături de noi bine. Pentru asta avem nevoie de o protecție socială eficace atunci când trecem printr-o, printr-o perioadă din viață când avem nevoie de ajutor. Mulțumesc pentru dezbatere și aștept cu nerăbdare cooperarea. Mulțumesc, doamnă comisar, comisar, pentru această declarație puternică din această seară. Vom trece acum la o schimbare a gărzii. Doamna comisar Iurova este invitată la locul ei pentru următorul punct. Toată lumea a venit, continuăm. Este vorba acum de doamna Chinici, raportul său, garanții